Felicitări doamnei Ferrara, care, iată, are și raportul următor de turnare spre țările Uniunii anumitor medicamente esențiale. Și aici avem un vot simplu, vot nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. și acesta se adoptă cu o amplă majoritate. Felicitări raportoarei. Raportul Viegas acordul CE-Andorra privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților din dobânzi. Vot nominal. Deschid votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și aici o largă majoritate felicitări domnului Viegas. Trecem acum raportul lui Raporto Gualtieri, numirea un noi director executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale. Este vorba de un vot simplu, vot secret. Veți vedea așadar că beculețul din dreptul dumneavoastră va fi albastru, indiferent de modul în care votați. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Iar uh, numirea, iată, este confirmată. Trecem acum la raportul colegii Chini, Chinii Chinici, garanții procedurale pentru copii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, acesta devine caduc și acum votăm uh, propunerea Comisiei în ansamblu să pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum uh, rezoluția legislativă, vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și aici, iată, o amplă majoritate. Felicitări doamnei Chinici. Acum, domnul Gaier a prezentat raportul cu privire la orientări pentru bugetul 2017, secțiunea 3 roman. Votăm uh, amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 26, vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge de asemenea. Amendamentul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29, vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Amendamentul 30, tot vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea amendamentul 8 din partea grupului FDD. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Acum votăm prin ridicarea mâinii. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32 pe două părți, prima parte cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Astfel, partea a doua devine caducă și acum votăm cu ridicarea mâinii amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 21 pentru, împotrivă, abțineri. Uh, verificăm electronic amendamentul 21. S-a închis votul. Se adoptă. Astfel, textul original devine caduc. Ajungem la 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 35, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 38, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Ajungem la amendamentul 1 al verzilor pentru, împotrivă, abțineri. Nu mi-a putut dea seama, vă rog, ca să aveți îngăduință cu mine, trebuie să verificăm. S-a închis votul. se adoptă cu o amplă majoritate. Amendamentul 13, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 15, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16, tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acesta este respins. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 22 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 41 pe două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate. A doua parte, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23 din partea socialiștilor, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 42, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea amendamentul 18 din partea FTD. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 44, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, din partea verzilor, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Acum votăm amendamentul 4, tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ajungem acum la amendamentul 3, tot cu apel nominal. S-a închis votul. și acesta e respins. Amendamentul 6 cu ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 24 din partea GUE pe două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, a doua parte devine caducă și ajungem acum la rezoluția în ansamblu său. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. Felicitări lui Jens Geier. Ajungem astfel la raportul colegei Hübner cu privire la acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Amendamentul 1 din partea GUE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm Uh, textul original pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, îmi pare rău. Verificăm textul original de la liniatul 2. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Alinatul 7, textul original, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 din partea FDD pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge de asemenea textul original de la aliniatul 12 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acum la votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul. se adoptă cu o amplă majoritate. Felicitări, doamne Hübner. Trecem acum la mai multe propuneri de rezoluție în ceea ce privește acordul privind tutunul cu concernul PMI. Primul este cel din partea GUE. Votăm aliniatul 2 pe două părți, original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 5, textul original, pe două părți, cu vot nominal, deschid votul la prima parte. S-a închis votul și se adoptă. Cea de-a doua parte, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, dacă se dorește, amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Era. E vorba de aceeași majoritate. Putem verifica dacă vedeți. Haideți să verificăm amendamentul 2, pentru că votul anterior a fost foarte strâns. S-a închis votul. Se respinge. Bine că am verificat. Atunci textul original de la liniatul 8 pentru împotrivă abțineri se respinge. Vot nominal pe alinetul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm. Îmi pare rău. Cred că este respins, dar la limită. Verificăm amendamentul 3. S-a închis votul. Da, este respins. Acum vot cu apel nominal al, pentru textul original de la aliniatul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul original de la antul 12, tot vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și acesta este respins. Acum amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, pare rău. Verificare electronică amendamentului 4. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm rezoluția în ansamblu său pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem acum, după respingerea primului proiect de rezoluție, la uh, proiectul uh, comun de rezoluție <clears throat> a socialiștilor, verzilor și FDD. Votăm prima parte de la alineatul 3 a textului original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Putem verifica dacă doriți. Verificăm cea de-a doua parte. S-a închis votul și se adoptă. Alineatul 4 a textului original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm electronic amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Aliniatul 11, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 cu apel nominal pentru. Îmi cer scuze, deschid votul. S-a închis votul. se adoptă și ajungem acum la votul cu apel nominal, la alineatul 14, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu o amplă majoritate. Votăm acum moțiunea de rezoluție în ansamblu său. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mai bine verificăm. Deci verificăm moțiunea de rezoluție comună. S-a deschis votul. S-a încheiat votul. Și se adoptă cu o majoritate clară. Astfel, celelalte proiecte de rezoluție devin caduce, ceea ce și ne aduce la finalul votului de astăzi, dragi colegi.